dea cuvântul celor care s-au înscris primii la procedura Catch the Eye. Președinta îl întrerupe, domnul Marias reia, vă rog să-mi acordați 10 secunde, doamna președintă, numai 10 secunde, nu mai mult. Bun, demarăm cronometrul. Așadar, eu eram primul pe listă. Președinta, îmi cer scuze. Domnul Marias continuă fără microfon.